ținută și dezvoltată către pace. Mulțumesc! Merci, monsieur le... Președinta, mulțumim, domnule comisar. Încheiem astfel dezbaterea mm, referitoare la întrebarea cu succes de răspuns oral privind viitoarele propuneri legislative UEM. Am încheiat, spune președinta, am primit um, solicitări de numiri în comisiile și delegațiile parlamentare din partea grupului SND. Lista acestor numiri va figura în procesul verbal al ședinței și dacă uh, nu se va introduce nicio observație până la adoptarea procesului verbal, acestea sunt adoptate. Trecem acum la următoarea dezbatere. Pilonul social al Uniunii Economice și Monetare, vorba de o declarație a Comisiei, așa încât de îndată vă redau cuvântul, domnule comisar. doamnă președinte onorați uh, membri comisia sub președinția domnului barroso pregătește propuneri pentru a întări dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare. Ne axăm pe chestiunile care sunt direct pertinente pentru funcționarea efectivă a zonei euro, în vreme ce se respectă Uh, uh, agenda socială mai largă a Uniunii Europene, a Uniunii celor 27. Având în vedere recesiunea prelungită și șomajul la cote ridicate, uh, în Europa trebuie să facem tot ce se poate pentru a depăși criza șomajului. Fiecare instituție europeană trebuie să lucreze în cadrul mandatului său în acest scop. Fiecare uh, stat membru are propriile provocări, dar uh, trebuie să facă față și uh, provocărilor comune ale Uniunii folosirea unui mix de politici proactive este menită să creeze baza pentru o creștere durabilă și noi locuri de muncă și politica monetară uh, va rămâne aceeași. Consolidarea finanțelor publice uh, se continuă chiar dacă pasul a fost încetinit în actualul context economic. Reformele structurale trebuie continuate și mai intens pentru a permite activității economice și uh, creării de noi uh, locuri de muncă. Politice active pe piața muncii sunt extraordinare pentru, uh, pentru a combate șomajul în rândul tinerilor. Acest program de garantare pentru tineri este un pas important în acest sens. Activitatea noastră se concentrează pe modalități de a integra mai bine în actualele structuri de guvernanță economică. De pildă, se poate consolida și mai mult uh, evoluțiile uh, sociale și ocuparea forței de muncă în cadrul semestrului european trebuie să avem în continuare uh, în vedere atenuarea dezechilibrelor și trebuie să facem analize periodice, analize aprofundate a politicilor sociale pentru a identifica acele politici care atenuează cel mai bine problemele sociale și care ajută uh, la uh, reducerea șomajului. Un sistem de monitorizare ar putea să identifice provocările majore atunci Uh, când este momentul și să contribuie la o mai bună integrare a preocupărilor sociale în uh, peisajul mai amplu al uh, politicilor. Trebuie să facem o alocare efectivă a instrumentelor financiare la nivel european pentru a ușura greutățile sociale în țări care parcurg procese grele de ajustare economică. Trebuie să se asigure o parte adecvată de finanțare din Fondul Social European pentru a aborda sărăcia și excluziunea socială. În plus, o serie de caracteristici a noilor Uh, fonduri structurale ar putea să fie direcționate pentru a susține dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare. Acest lucru se poate face ținând mai bine cont de uh, aspecte legate de UM și anume alocarea și reprogramarea fondurilor menite să financeze politicile sociale și ocuparea forței de muncă pentru a putea să se îndeplinească recomandările specifice de țară. Apoi, adâncirea UM cere, presupune, o piață a muncii cu adevărat integrată, o mobilitate mai mare pe tot parcursul Uniunii Europene. Acestea sunt uh, importante uh, pentru operaționalizarea pieței unicii, unice, mă scuzați, și pentru a atinge uh, un grad mai mare de ocupare a forței de muncă reducerea costurilor de mobilitate și uh, obstacolelor în Uniunea Europeană ar contribui la abordarea problemei uh, șomajului în rândul uh, tinerilor care s-a exacerbat în unele țări. Comisia are inițiative importante pe acest front și contez pe sprijinul dumneavoastră și mă aștept ca și Consiliul să susțină astfel de inițiative. Nu în ultimul rând, domnule președinte, onorați uh, membri, uh, cred că o implicare mai uh, adâncă a partenerilor sociali în dezbaterile sociale este necesară pentru dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare. Acest lucru este important nu numai pentru uh, a spori apropierea politicilor, dar și pentru a spori impactul uh, politicilor sociale la nivelul Uniunii Europene. Este vital să investim uh, în intensificarea dialogului social atât la nivel european cât și la nivele, nivel național. Președinta, Domnul Mann pentru PP are acum cuvântul 3 minute. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar, pe bună dreptate ați spus că trebuie să găsim împreună căi de a ieși din recesiune și este necesar ca și statele membre nu doar să-și anunțe bunele intenții, ci să le și pună în practică. Mă gândesc la semestrul european. Acesta are șanse să aibă succes numai dacă este extins și intens, și devine mai intensiv și, de asemenea, uh, trebuie implicat Parlamentul European în dezbatere. O uniune economică și monetară robustă este premisa pentru o piață internă funcțională. Și, într-adevăr, există o um, valoare importantă a monedei euro și în interior și în exterior. Uh, și aici contrazic uh, colegul din partea EFD care s-a pronunțat uh, mai devreme. E nevoie de încrederea în această monedă pentru a uh, continua investițiile, pentru a finanța de asemenea sistemele de uh, securitate socială. Și o lecție a crizei este faptul că Într-adevăr, politica economică, um, monetară, dar și socială trebuie să uh, creeze un întreg. Nu există una fără cealaltă sau nu poți să aibă succes. Deci, pe de o parte, avem uh, măsurile de austeritate și, pe de altă parte, măsurile de creștere. Ele trebuie să fie concertate uh, și să nu ne pierdem în această dezbatere ideologică. Toate statele membre au nevoie de o reducere a îndatorării publice, dar e nevoie și de reforme, chiar dacă uneori sunt dureroase. Însă dacă se simte faptul că acești bani care sunt uh, uh, reduși în anumite domenii sunt investiți în domenii de viitor, um, în educație, în sănătate, uh, atunci oamenii vor accepta mai bine schimbările. Și oamenii trebuie să vadă foarte clar că nu dorim să continuăm uh, locurile de muncă precară. Um, trebuie să-i ajutăm pe cei care trăiesc în sărăcie, trebuie să le dăm șansa să revină uh, pe piața muncii, să ne gândim la șomajul în rândul tinerilor. E nevoie de garanția pentru tinere. Trebuie să le dăm oamenii, oamenilor senzația că nu sunt excluși din societate. Avem instrumente de finanțare pe care le-am adoptat împreună. Fondul Social European, care nu e voie să fie redus, domnule comisar. Uniunea Europeană nu se bazează doar pe competitivitate între întreprinderi mari care sunt um, înfloritoare la nivel global. Avem nevoie în același timp de o politică socială proactivă în statele noastre membre. Trebuie ca oamenii să fie incluși în formare, în educație, pe piața muncii. Un astfel de semnal va face ca Uniunea Economică și Monetară să fie acceptată așa cum merită. Mulțumesc, domnule Man. Doamna Berez, două minute. Mersi, la Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, ați primit pe 14 martie misiunea de a pregăti o uh, foaie de parcurs pentru a pregăti UN în parteneriat cu președintele Van Rompuy. Această foaie de drum comporta patru uh, propuneri sub responsabilitatea dumneavoastră uh, au fost formulate două propuneri, însă refuzați să avansați lucrurile pe dosarul social. Cred că sunteți la curent cu situația șomajului în Europeană. Acest uh, nivel al șomajului marchează eșecul dumneavoastră. În ce privește dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare, e un eșec al președinției domnului Barroso fruntea Comisiei. Nu veți ieși din dezechilibrul în care ne aflăm astăzi care nu e doar un dezechilibru macroeconomic. Încetați să vă mai uitați la deficitul public și la datorie. Dezechilibrele sociale sunt cel puțin la fel de importante. Adesea, și cele bune și cele rele ne vin din Statele Unite. Uitați-vă la Statele Unite cum și-au reconstruit economia prin stabilizatori automatici și vă solicităm același lucru în materie socială și în Uniunea Europeană, pentru că criza are origini și Uh, consecințe sociale și nu veți putea ieși din ea fără a ține seama de dimensiunea socială, punând-o în inima politicilor, prin, mijlo- cu mijlocul stabilizatorilor automați. E o măsură eficace și e cea care vă va permite să corectați dezechilibrele macroeconomice pe care nu reușiți să le controlați prin politicile dumneavoastră. După cel de-al doilea război mondial, am fost de asemenea situații de criză aproape la fel de grave și prin welfare state am restabilit situația. Astăzi aveți șansa, dacă și președintele Barroso ar uh, sta să asculte, să puneți în aplicare un sistem echivalent, iar embrionul este, sunt tocmai stabilizatori automați. Nu avem încredere dumneavoastră să faceți acest lucru, dar întreaga Comisia Europeană și comisarul Andor ar putea să o facă. Vă rog să lucrați la acest lucru. Există un uh, embrion în documentul Blueprint, l-ați abandonat, ar trebui să reluați această idee, Comisia trebuie să pregătească lucrările viitorului mandat cu o carte verde pe stabilizatori automați. Mulțumim, doamnă Beres. până președinta, are cuvântul acum doamna Harkin. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Cred că există o recunoaștere a importanței cruciale a pilonului social Domnule domn, uh, comisarul Antor a spus în ianuarie că dimensiunea socială a UEM este crucială pentru legitimitatea proiectului european și funcționarea uh, adecvată și acceptarea publică a UEM poate să fie garantată numai dacă uh, se uh, consolidează solidaritatea. E adevărat, însă aceste măsuri nu au fost luate simultan. Da, am auzit foarte mult despre disciplina fiscală, însă solidaritatea și legitimitatea sună gol uh, celor ale căror uh, depozite bancare nu au putut fi accesate în Cipru sau cei care nu au acces la îngrijiri medicale sau la milioane de tineri din Europa care sunt, fără, uh, care sunt șomeri. Mă uit la ceea ce se întâmplă cu fondul de globalizare, unde există încă o minoritate blocantă în Consiliu acest uh, uh, lucru a fost uh, redus la minim și încercăm să obținem un acord pentru ca lucrurile să meargă mai departe. Apoi, fondul pentru cei săraci. Din nou, există o majoritate care, o minoritate, mă care blochează lucrurile în Consiliu. Aceasta este o realitate a vieții și nu cred că unii membri ai Consiliului ar putea să spună aceasta este responsabilitatea statelor membre ce se spune atunci despre uh, modelul social european? De asemenea, uh, programul de garantare pentru tineri. Uh, e vorba de includerea sa în Fondul Social European, dar asta nu este decât o recomandare. Ce va transmite ca mesaj acest lucru uh, șomerilor din Europa? Instituțiile europene nu lucrează împreună pentru a rezolva aceste probleme. Da, am spus, uh, domnule comisar, limbajul este cel bun. Trebuie să facem tot pentru a combate șomajul. Dar dacă ne uităm ceea ce se întâmplă acum, există un decalaj foarte mare între fapte și vorbe Președinta, doamna Cornelissen are cuvântul două minute. Voorzitter, commissaris Andor gaf op 7 mei... Doamnă președinte, domnule comisar, comisarul Andor pe 7 mai a ținut un discurs în care ne-a spus că e nevoie de mai multă solidaritate și l-a citat pe Habermas. Ajuți pe cineva atunci când uh, poți să-i oferi un viitor și sunt de acord cu el trei ani de zile am cerut mai multă disciplină bugetară, mai multă coordonare politică, dar solidaritatea pare să fi fost uitată. Salut aceste planuri uh, pentru instrumente uh, care să facă față șocurilor fiscale, dar Consiliul trebuie să înceapă să se miște acum, nu să lase planurile pentru viitor. E important să recunoaștem că trebuie să luăm măsuri uh, care să ia în considerare și dezechilibrele sociale, nu doar cele economice. Și uh, Comisia nu a luat în considerare suficient acest lucru în uh, pachetul celor șase măsuri. Uh, în uh, tabloul de bord uh, al acestui dosar există mulți indicatori care măsoară uh, tot felul de uh, aspecte sociale, uh, școlarizarea, de exemplu, dar uh, problema este că se pune foarte mult accentul pe reducerea salarială a pensiilor, ceea ce nu face decât să crească uh, diferențele în societate. Deci e nevoie de niște uh, condiții foarte clare cu sancțiuni severe în politica economică și în paralel trebuie să existe un proces pentru dezechilibrele sociale cu niște indicatori clari uh, și o metodă de coordonare deschisă, dar uh, nu știu cum uh, funcționează aceste lucruri în practică. Eu aș dori să știu care sunt planurile comisiei. Uh, acest pilon social va rămâne un simbol sau comisia vrea într-adevăr să îl pună în aplicare și să colaboreze cu Parlamentul European? Uh, e nevoie de un tablou de bord social care să uh, combată dezechilibrele și în care inegalitățile, șomajul și sărăcia să fie în centru. Doamna Bizotă, două minute. Mulțumesc. Uh, datele publicate de pe 15 mai de Eurostat sunt cât se poate declare. Economia se contractează a treia oară și este cea mai lungă recesiune de la uh, crearea uh, monedei euro. Moneda euro este amenințată și pentru a salva ce se mai poate salva, uh, trebuie să ne mișcăm, trebuie să încetăm să mai dăm vina pe statele membre și să facem ceva pentru cetățeni. Aș sublinia faptul că există școli care nu au hârtie, există spitale care nu au medicamente. În Italia, cam șapte milioane de persoane trăiesc în sărăcie, în zona Veneto. 78.000 de familii trăiesc în sărăcie. În Spania, una din opt persoane este ă, într-o situație de sărăcie. Sunt condiții foarte grave, tragice chiar. Există persoane care se sinucid pentru că își pierd locul de muncă. Politicile noastre actuale au dat greș și zona euro se uh, îndreaptă către recesiune. Pentru ca UM să aibă un viitor, Uniunea Europeană trebuie să aibă curajul uh, să se asigure că voința politică este susținută nu numai de vorbe, ci și de, de uh, fapte Trebuie să ne asigurăm că avem uh, o protecție adecvată pentru cetățenii noștri uh, în urma efectelor globalizării. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, haideți să fim onești. După 5 ani de luptă împotriva crizei, există un pilon social al Uniunii Economice și Monetare? Acesta este al extorcării sociale. Iar guvernele și-au constituit, pornind de la așa ceva, politicile, distrugând populația, reducând salariile și protecția socială. Am luat de la pensii pentru a da bani piețelor financiare, deci mai multă sărăcie, mai multă inegalitate. Iată realitatea cu care ne confruntăm. Așa că ori de câte ori Comisia și guvernele vorbesc de creștere, de crearea de locuri de muncă, practic ce vedem la știri, ce vedem în fiecare zi în media, este șomajul cel mai ridicat, tot mai mult șomaj și tot mai mulți oameni care fac coadă la uh, centrele de recrutare. Trebuie abandonat această mistificare a unui proiect european. Oh, nu e posibil. Poporul s-a săturat. Nu mai poate accepta așa ceva. Iată care este opțiunea politică. Dacă nu există voință politică, înseamnă că asistăm la sfârșitul proiectului european. Are, doamna, are cuvântul doamna Ferreira. Signor comisariu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, cea mai clară dovadă a dezechilibrelor interne în Uniunea Europeană se reflectă în cifrele șomajului. 62% din tinerii greci, 77% în Spania, 44% în Portugalia. E un dezastru care e consecința politicilor greșite care au fost impuse acestor state, dar sunt și uh, o cauză a exacerbării intereselor interne din două motive. Pe termen scurt, pentru că nu e posibilă reechilibrarea conturilor publice atunci când explodează cheltuielile sociale și resurse financiare dispar. Și pe termen lung, pentru că nu e posibil să crești competitivitatea dacă cei, oamenii cei mai bine calificați pleacă din țară. Întrebarea mea deci este următoarea. Când va prezenta domnul comisar Parlamentului European uh, ceea ce are obligația de a prezenta în urma concluziilor Consiliului din decembrie 2012. O componentă socială care va lua în considerare șomajul și lipsa locurilor de muncă și care să vină cu politicile de care oamenii au nevoie, nu doar o ajustare variabilă. Șomajul trebuie să fie parte din analiza situației economice a țărilor. E o variabilă internă a modelului, nu e rezultatul politicilor de ajustare și nu este doar o chestiune nominală. Mulțumesc! Je donne la parole maintenant à Monsieur Blum pour une minute trente. Uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. A fost interesant când am, as am ascultat aceste dezbateri. Parlamentul pare să-și imagineze că există un copac uriaș cu bani peste tot. Am auzit totul despre sărăcie, despre șomaș, totul este adevărat, însă poate că o să vă explic de ce. Avem un sistem nebun de bunăstare corporativă și socială. Este un experiment după război. Avem o situație în Regatul Unit unde uh, plătim tineri care sunt sănătoși să nu lucreze, importăm persoane din Europa de să le facă treaba în schimb. Uh, așadar, aruncăm bani într-un sac uh, fără fund al economiei și atunci avem uh, niște taxe uh, uriașe, 20% TVA, ceea ce împiedică economia să se refacă. Și acest, această harababură ia proporții, așa încât dacă nu e vorba de bunăstarea socială, atunci e vorba de bunăstarea corporatistă Eh, este un eh, capitalist al nebunilor. Eh, în sunt plăți unice care se dau fermelor în valori mari și oamenii ăștia abia se scoală din pat. E un sistem nebun. Pentru Dumnezeu, hai să scăpăm de regulamente, de uh, taxe și uh, să ne eliberăm uh, de aceste uh, frâie care uh, ne uh, încătușează și lumea să se întoarcă la treabă. Domnul Tusas, uh, două minute. Mulțumesc foarte mult. Uniunea economică și monetară este antipopulară și contrară intereselor clasei muncitoare și straturilor sociale populare este vârful de lance al monopolului european, al monopolurilor europene și al intereselor acestora. Așa numita valoare socială a Uniunii Economice și Monetare este inexistentă. Aceasta este incompatibilă cu caracterul Uniunii Europene. Proiectul de aprofundare al Uniunii Economice și Monetare se traduce prin uh, sărăcie, șomaj, deteriorarea situației popoarelor Uniunii Europene. Proiectul uh, de Uniune Economică și Monetară nu are nicio legătură cu interesele popoarelor. Nu face decât să aprofundeze caracterul reacționar al Uniunii Europene și să întărească agresivitatea monopolurilor împotriva clasei muncitoare și a popoarelor uh, din Uniunea Europeană și din întreaga lume. S-a pretins că am putea avea o uniune monetară și economică cu o arhitectură mai socială și că Uniunea Europeană s-ar putea transforma într-o uniune a poporilor, Însă asta este o minciună. Președintele, mulțumesc. Domnul Sercas, două minute. Grazie, președinta. Mulțumesc, domnul președinte. Domnule comisar, cu tot respectul, Dați-mi voie să vă spun că prezența dumneavoastră aici și uh, cuvintele rostite creează aici îngrijorare. Trecem prin cea mai gravă criză socială europeană și ne așteptăm ca cel puțin uh, Consiliul sau uh, uh, comisarul adecvat să fie prezent în sală, deci comisar responsabil pentru politica economică. Există o lipsă a dimensiunii sociale, iar dumneavoastră vorbiți de faptul că solicitați propuneri, măsuri, un calendar pentru toate acestea și uh, deocamdată nu asistăm decât la uh, vorbe și la o lipsă de idei. Cred că aceste idei uh, se găsesc pe undeva, au fost publicate de vreun membru al comisiei, însă ele nu au trecut prin comisie ca atare, pentru că se pare că nu înțelegeți cât de critică este situația, cât de dramatică este această situație. Practic acționăm împotriva tratatelor, împotriva logicii economice. iar Europa solicită uh, un sfârșit pentru această tragedie a șomajului, pentru această tragedie a multor familii. Dumneavoastră vorbiți uh, de mai mulți imigranți. Nu, domnule comisar, noi uh, ne dorim ca proprii tineri să fie instruiți în propriile lor țări. Problemele se multiplică, iar problemele uh, grave uh, apasă asupra uh, societății și se regăsesc și în politică. Avem nevoie așadar de o politică a guvernanței sociale uh, pe picior de egalitate cu politica de guvernanță economică, iar aceste lucruri trebuie hotărâte, nu pot fi hotărâte doar în cadrul ECOFIN. Dacă nu există o dimensiune socială adevărată, nu vom avea politicile corecte de care avem nevoie, politici sănătoase. Pe viitor avem nevoie de un sistem în care aspectele sociale să fie luate în considerare așa cum solicită tratatul. N-ar trebui să ne axăm doar pe aspecte economice și financiare. Mulțumim, domnul Coferati, un minut. Grație, președinte. Signor... Domnule președinte, doamne președinte, vă mulțumesc. Domnule comisar, criza lungă prin care trecem ne pune în fața cel puțin două probleme importante. Odată eh, crește șomajul și se reduce ocuparea forței de muncă, pe de altă parte avem și o tot mai mare problemă a sărăciei. Oamenii alunecă spre sărăcie, își pierd demnitatea și uh, uh, suferă asemenea multor altor persoane din toată lumea. Uh, de ce Comisia nu încearcă să soluționeze ambele probleme? ce privește ocuparea forței de muncă, avem nevoie de un program de relansare economică, numai că aceste programe nu se prea concretizează. Iar în ce privește cazurile sociale, avem nevoie de noi instrumente care să sprijine, să susțină și pe cei mai vulnerabili atunci când își caută un loc de muncă sau când și îl pierd. Trebuie ca prin solidaritate să ne consolidăm poziția și competitivitatea, pentru că fără această solidaritate și fără sinergiile care trebuie exploatate, nu vom putea să ne păstrăm uh, poziția. Trebuie ca oamenii să se poată recalifica, să se poată regăsi în noile condiții socioeconomice. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, domnule comisar, vă spun foarte clar și pe, pe șleau. Avem nevoie de o redistribuție a bunăstării. Nu mai mult și mai puțin. Pentru că uh, țările bogate din Uniunea Europeană devin tot mai bogane și țările sărace tot mai sărace. Și cine plătește factura? Tot cei sărace. N-am nimic împotriva dumneavoastră, domnule comisar. Mă bucur că discutați cu, nostru, eh, cu noi, eh, dar m-ar bucura dacă comisar competent ar participa la această dezbatere. Și cred că și miniștrii de afaceri sociale trebuie să fie mai mult implicați și nu tot timpul să se vorbească numai despre miniștrii Ecofin. Nici ministrul competent nu este prezent în sală și regret acest lucru. Deci, trebuie să trecem de la, fapte, de la vorbe la fapte. De fapt, nu cerem nimic uh, special și nu cred că putem vorbi despre o revoluție aici. Vorbim doar despre punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona. Deci, și acesta prevede o economie de piață socială. Mulțumim. Uh, domnul Darda, un minut. Mersi, doamna președinte. Mulțumesc, doamne președinte. Domnule comisar, mă bucur ca și alți colegi că această temă a pilonului social a fost introdusă pe ordinea De zi. Asta Uh, dă recunoașterea absolutei necesități de a restabili echilibrul între partea economică și partea socială a Uniunii Europene și pentru a găsi încrederea cetățenilor prin mai multă solidaritate. Pentru asta însă avem nevoie de multă muncă și mă voi concentra asupra unui minim uh, social în Europa. Îl cerem de mai mulți ani. Un venit minim stabilit în Europa pe care l-am cerut încă din raportul meu privind lupta împotriva sărăciei acum trei ani. De asemenea, pensii minime pe care le-am introdus în raportul nostru de reacție la cărțile albe și verzi pe această temă. Un salariu minim, mai ales în Germania, uh, pentru că uh, trebuie să luptăm împotriva dumpingului social între statele membre ale Uniunii Europene. Uh, și, uh, de asemenea, uh, timpul politicii europene este un timp lung. Ia mult timp uh, pentru ca politica europeană să se materializeze. Ia luat mult timp Consiliului ca să înțeleagă că Parlamentul are dreptate, dar de cât timp va fi nevoie încă pentru ca Uniunea Economică și Monetară să devină mai socială și mai solidară? Mulțumesc, domnule Darden. Acum, domnul Gutierrez Preto, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, ați început discuția de astăzi spunând că Comisia este conștientă că trebuie să facă mai multe în sfera socială. Ce vă oprește? Noi cu siguranță nu. Nu cred că Comisia înțelege uh, gravitatea situației sau uh, Uh, ambiția pe care uh, doresc uh, cetățenii să o vadă la dumneavoastră în abordarea crizei. Nu știți ce se întâmplă pe stradă. Veniți cu o strategie economică care merge împotriva intereselor Europei. Asta a dus la recesiune accentuată, la discrepanțe sociale încă și mai mari între state și cetățeni. Sunt uh, metode de uh, coordonare economică sau uh, măsuri de guvernanță financiară care trebuie să ne scoată din criză, dar nu vă îndepliniți nici un angajament social pe care vi l-ați luat în, această, în acest for, în această instituție. Nu aveți nici măcar decența să veniți cu vreo propunere în acest sens. Domnule comisar, Parlamentul nu va accepta uh, aceste politici uh, cu uh, stimulente și pedepse. Criza continuă, iar dumneavoastră faceți ceea ce credeți de cuvință. Însă trebuie să avem o discuție cu sindicatele, cu oamenii de rând, în legătură cu șomajul, în legătură cu coeziunea socială trebuie să facem toate acestea acum. Nu mai trebuie să vorbim despre problemele sociale, ci să încercăm să facem ceva în legătură cu ele, pentru că altfel uh, foarte uh, mulți oameni nu ne vor mai vota la alegerile următoare. Mulțumim, doamna Bilbao Barandita, un minut și jumătate. Dumneavoastră sunteți ultima înainte de Cășdeai. Ca imunitari... Doamnă președinte, domnule comisar, Uniunea Economică și Monetară trebuie să consolideze modelul social european, uh, care este până la urmă caracteristica de bază a Uniunii Europene. Vrem să devenim un model pentru restul lumii. Dorim creștere, uh, ca oricine altcineva, dar nu vrem să o facem pe seama uh, durabilității dezvoltării și solidarității este până la urmă, dacă vreți, un al treilea pilion al strategiei UE 2020. Uh, prin uh, uh, Uniunea Economică și Monetară vrem să excludem speculațiile financiare, dar vrem în același timp să oferim creștere economică. Vrem o Europa care să îmbunătățească condițiile de viață ale europenilor și să le garanteze drepturile fundamentale. Economia și Uniunea Economică și Monetară nu pot fi uh, uh, consolidate decât dacă există o recunoaștere reciprocă între membrii uh, și actorii Uniunii Europene, pentru că diversitatea consolidează și îmbugățește Uniunea Europeană și doar prin diversitate putem să exploatăm sinergiile uh, Uh, uh, uh, spirituale, economice, dar și sociale. Nu vrem un bastion închis al Europei, dar vrem ca să facem ceva pentru cetățeni care deocamdată le merge rău. Trecem la procedura CHDI. Are cuvântul doamna Jazdobievska, un minut. Domnule președinte, domnilor și domnilor, în dezbaterea pe care am avut-o până acum uh, asupra crizei, aspectul social al integrării europene nu s-a discutat, pentru că urgența era să se refacă finanțele europene. Ne-am concentrat uh, pe prevenirea crizei și asta a avut drept efect o criză socială pe care o vedem în, în Grecia, în Spania și Uniunea Economică și Monetară în această situație trebuie să fie completată de politici sociale și de investiții sociale mai omogene. Acest lucru e de importanță strategică din două motive. Mai întâi, pentru a readuce creșterea economică în Europa, uh, acțiunile pe termen scurt trebuie să meargă mână în mână cu o strategie europeană pentru investiții sociale. Suplimentar, controlul, uh, trebuie create controle uh, sociale similare cu controlele din economie, astfel încât activitățile statelor membre să fie mai bine monitorizate și controlate. În al doilea rând, nu va exista o adevărată Uniune Euro- uh, Economică și Monetară fără convergență socială. Am văzut care era avantajul nostru competitiv în trecut. Acum am ajuns să fie dumpingul social și asta duce la protecționism. Dacă vreți să promovați mobilitatea în Uniunea Europeană, trebuie să creați instrumentele și condițiile pentru dezvoltarea statelor membre în, uh, pe termen lung. Asta va duce la mai bună convergență socială. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Alex, Domnul comisar Rem rămâne în continuare foarte angajat să aplice o metodă uh, egală pentru orice problemă. Însă, clar că am putut asista uh, la uh, probleme datorate austerității în aceste timpuri de criză. Există niveluri nesustenabile ale șomajului, care sunt o consecință directă a politicii noastre care nu înțelege cum s-a ajuns la aceste datorii publice iar uh, instrumentul de uh, competitivitate care se bazează pe aranjamente contractuale între comise și uh, state membre individuale. Doamna președinte, puteți puțin să încetiniți, pentru că interpreții nu prea reușesc să vă interpreteze. Încetiniți, deci. Acest instrument uh, de, al competitivitate bazat uh, pe aranjamente contractuale între comisie și state membre uh, individuale vor duce la risipirea răspunderii publice. Politica economică și orientarea sa nu cred că ne vor duce la rezultate pozitive pentru statele membre în ceea ce privește competitivitatea sau nivelul salariilor. Un pilon social pentru uh, Uniunea Economică și Monetară trebuie să presupune resurse adecvate pentru a, uh, resta, uh, pentru a restaura echilibrul. Însă nu putem porni de la prezumția că doar reducerile de costuri ne vor relansa. Mulțumim, domnul Pașca. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Uniunea Europeană este o uniune de state suverane care au creat uh, o bază politică și economică în baza unor tratate. Măsurile propuse de Comisie pentru uh, uh, materializarea Uniunii Economice și Monetare nu trebuie să aducă atingere competențelor statelor membre de a-și formula propriile politici economice și sociale de exemplu, modelul propus de președintele francez nu poate fi impus fără a aduce modificări tratatului de la Lisabona. Înseamnă că și cetățenii noștri trebuie să accepte astfel de modificări. Dar, deocamdată, simțul și spiritul european uh, par să fie erodate în Uniunea Europeană și se constată că instituțiile UE nu sunt suficient de competente pentru a rezolva uh, problemele noastre curente propunerea eh, Comisiei nu este în armonie și nu este în acord cu eh, așteptările eh, cetățenilor noștri. Este nevoie de o cooperare mai armonizată între statele membre. Vorbitoarea este întreruptă. Doamnă președinte, domnule comisar. Uh, am primit uh, recent uh, Premiul Nobel pentru Pace și asta nu doar că pentru meritele din trecut, ci și ca un îndemn pentru mai multe ambiție și mai multe angajamente pe viitor. Acestea vizează și componenta socială dumneavoastră la comisie aveți răspunderea, răspunsurile la întrebările noastre și aveți uh, multe documente care recomandă o mai bună uh, sudare din punct de vedere social a Europei, investițiile în domeniul sănătății, în domeniul calificării uh, forței de muncă, investițiile pentru o mai mare solidaritate socială sunt cât se poate de necesare pentru un viitor sigur și în bunăstare al Uniunii Europene. Dar în același timp, măsurile concrete care se uh, manifestă aici sunt cele de reducere a cheltuielilor bugetare, reducerea cheltuielilor în domeniul sănătății și așa mai departe. Deci, documentele sunt aici, tratatele ne ajută, trebuie să ne ajutați dumneavoastră cu măsuri concrete. Mulțumesc. Mulțumesc și acum doamna Jacobson. Doamnă președinte, Este foarte important, dacă vrem să păstrăm Uniunea Economică și Monetară, este foarte important să înțelegem dimensiunea ei socială. Am uh, auzit aici că până acum nu se văd uh, efectele sociale și dimensiunea socială nu este luată în considerare așa cum ar trebui. Evident, competitivitatea noastră depinde într-o mare măsură de capacitatea noastră de a ne păstra modelul social și de modul în care reușim să păstrăm oamenii pe piața muncii. Cu cât, cresc, cu cât ies mai mulți eh, oameni de pe piața muncii, cu atât crește datoria noastră și cu atât scade credibilitatea noastră. Așadar, cred că uh, Uh, majoritatea uh, Parlamentului și a Comisiei și domnul comisar de asemenea cred că ar dori să vadă un sistem uh, mai democratic, o Europa mai corectă, mai sustenabilă din punct de vedere social. Există tensiuni între diversele noastre scopuri, însă cred că e important să avem ceva practic ca să promovăm dimensiunea socială a Uniunii Economice și Mondiale. Mulțumesc și acum domnul comisar în încheiere doamnă președinte stimați eurodeputați mi s a solicitat de către președintele barroso și de către comisarul andor să particip la această dezbatere. Am fost de acord să-mi schimb agenda și să reprogramez întâlnirile de la Bruxelles care erau necesare pentru uh, pregătirea uh, pachetului cu recomandări specifice pentru fiecare stat în parte uh, de săptămâna viitoare. Și asta pentru că dau o importanță deosebită agendei sociale și de ocupare a Uniunii Europene și dimensiunii sociale a Uniunii Economice și Monetare. Dați-mi voie să fac câteva comentarii în legătură cu anumite aspecte care au fost aduse în discuție în câteva dintre intervenții, începând cu doamna Cornelison, care s-a referit la tabelul de indicator și la modul în care am putea consolida dimensiunea socială uh, în uh, guvernanța economică. După părerea mea, există posibilitatea să uh, ne îngrijim mai bine de uh, dimensiunea socială uh, a Uniunii Europene prin diversele instrumente de guvernanță economică. De exemplu, tabelul de indicatori cu privire la șomaș și la componenta socială ne-ar putea ajuta să detectăm situații de dezechilibre sociale la care s-au referit uh, mulți dintre dumneavoastră și uh, să uh, intervenim rapid pentru a corecta aceste probleme prin politica economică și monetară. Această supraveghere sporită ne-ar ajuta mai întâi să dăm o importanță politicii sociale atunci când luăm decizii agroeconomice la nivelul Uniunii Europene și a statelor membre. În al doilea rând, am putea să consolidăm și monitorizarea uh, ocupării și a politicilor sociale pentru a identifica problemele și pentru a putea să le uh, rezolvăm într-o perioadă uh, rezonabilă de timp. Cred că avem multe de învățat unii de la alții de la stat membru la altul în Uniunea Europeană. Putem să împărtășim bunele practici, facem asta deja prin mecanismul de coordonare socială și economică am putea să dezvoltăm pe mai departe acest uh, instrument pentru a avea reforme economice majore. Dimensiunea socială a uh, Uniunii Economice și Monetare se va uh, demonstra și prin instrumentul de convergență și competitivitate. Este important să reținem aceste lucruri atunci când oferim și ajutor financiar pentru a pune în aplicare reforme dificile. De exemplu, un stat membru care s-ar angaja să uh, implementeze o reformă dificilă a pensiei, în principiu ar putea să primească sprijin uh, pentru un program de învățare pe toată durata vieții care să îmbunătățească uh, capacitatea de angajare a lucrătorilor mai în vârstă. Mulți v-ați referit la rolul partenerilor sociali, se înțelege de la sine că dimensiunea socială a politicii economice și monetare ține de stimularea rolului partenerilor sociali. De asemenea, E nevoie de implicarea partenerilor, partenerilor sociali în uh, dezbaterile de uh, politică și uh, în procesele de luare de decizii la nivel uh, politic. Asta ar presupune un simț al proprietății și o uh, îmbunătățire a coordonării și implementării la nivelul uh, zonei euro consultarea uh, partenerilor sociale la nivel național este evident o componentă esențială și ar trebui dezvoltată uh, pe viitor. Aceasta însă este răspunderea statelor membre. În remarcile mele uh, introductive spuneam că trebuie să facem tot posibilul pentru a combate criza șomajului, mai ales uh, uh atunci când e vorba despre șomajul în rândul tinerilor. Avem nevoie de uh, acțiuni concrete, imediate, pe termen uh, scurt și uh, mediu, uh, pentru a lupta cu acest uh, fenomen. Există aici inițiativa uh, scheme de garantare pentru tineri care se bazează pe bunele practici și bunele rezultate Eh, obținute în statele nordice, de exemplu. Se oferă astfel tinerilor eh, șanse de a obține o garanție fermă pentru eh, educație, pentru instruire, iar asta îmbunătățește șansele lor de ocupare și îi ajută atunci când uh, se întorc pe piața muncii, atunci când situația economică se va îmbunătăți. După părerea mea, astfel de bune practici pot fi folosite în Europa în întregimea sa, iar noi ne putem axa pe această schemă de garantare pentru tineri pentru a duce proiectul mai departe. Am put- aș dori să subliniez și faptul că pentru următorul cadru financiar multianual, Comisia a propus ca cel puțin 25% uh, din finanțarea pentru politica de coeziune să fie alocată Fondului uh, uh, Social European. Astfel, bugetul acestui fond va crește cu 10%, adică la 84 miliarde de euro. Miza acestui fond este să sporească șansele de ocupare, să promoveze educația și învățarea pe toată durata vieții, să stimuleze uh, incluziunea socială și să uh, asigure uh, că lupta împotriva sărăciei. S-a propus ca cel puțin 25% din totalul resurselor sociale să fie alocate pentru promovarea incluziunii sociale și pentru combaterea sărăciei. Doamnă președinte, o să-mi continui mesajul în limba finlandeză, deoarece doamna Iaconsari a adus în discuție o chestiune foarte importantă. Doamna Iaconsari a spus că dimensiunile socială și economică nu trebuie exploatate una împotriva celeilalte. Și eu consider că modelul european se bazează tocmai pe o economie eficace, capabilă să producă locuri de muncă, care în același timp însă are grijă și de categoriile de persoane mai vulnerabile, pe care societatea europeană nu le exclude, ci le integrează în uh, câmpul muncii această dimensiune socială a Uniunii Economice și Monetare este foarte importantă. Și de aceea Comisia va formula propuneri concrete la această temă. Mulțumesc! le Așadar, am încheiat dezbaterile. Ședința va fi suspendată până la ora 12, ora voturilor. Așadar, dezbaterea este încheiată.